loc mâine la orele 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Creața Zangaroculu privind fondurile europene de investiții pe termen lung. Noi am putut avansa în seara aceasta foarte bine, de aceea eh, cred că am supra-solicitat-o pe colega Crața. Dacă nu vă deranjează, doamna comisar, vă voi da dumneavoastră cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că astăzi învăț și eu foarte multe, pentru că vrând nevrând sunt expert, se pare, pe multe domenii. De la adoptarea în aprilie 2011 a Single Market Act de către Comisie, am uh, uh, luat uh, multe măsuri pentru creșterea competitivității IMM-urilor iar raportul actual arată cât de departe am ajuns în demersurile noastre de a revitaliza economia europeană. Regulamentul financiar nu este de, de fapt unul care să repare sectorul financiar, ci este în același timp și un stimulant important pentru creșterea economică din Europa. Avem nevoie de un capital care să financeze creșterea economică. Avem chiar mare nevoie și știm cât de mari sunt dificultățile pe care le au IMM-urile pentru a-și finanța afacerile. Tocmai de aceea companiile care nu sunt listate la bursă au o mare problemă de a-și găsi uh, finanțele. Infrastructura este de asemenea foarte importantă pentru revitalizarea creșterii economice. Anual, 100 până la 150 de miliarde de euro sunt investiți în proiecte de infrastructură, dar Uniunea Europeană nu poate finanța de una singură toate aceste proiecte și de aceea este nevoie și de fondurile de investiții. Sectorul imobiliar este Uh, și el foarte important și uh, este un investitor cu un portofoliu de peste 300 de miliarde de euro. Însă finanțarea pe termen lung a Uniunii Europene este încă foarte fragmentată și de multe ori afacerile nu sunt finanțate corespunzător. Avem o, o uh, o rată de inflație dintre cele mai mari în lume și banii nu sunt uh, disponibili atunci când este nevoie. Tocmai de aceea avem nevoie de fonduri europene de investiții pe termen lung. Di, pro, uh, propunerea de directivă uh, încearcă să creeze un cadru prin care să se pună la dispoziție capital de investiții fără alte obstacole și condiționalități. Uh, în prezent, 10 state membre au deja în vigoare legislație care vizează astfel de fonduri cu, de investiții pe termen lung. Pe de altă parte, fragmentarea este foarte mare și investitorul uh, uh, are dificultăți în a alege între 10, uh, uneori 50 de posibilități Eh, tocmai de aceea eh, avem nevoie de o grupare acestora în proiect, eh, ca, pentru finanțarea proiectelor pe termen lung. Comisarul Almunia este recunoscător doamnei Crața și raportorilor din umbră pentru efortul deosebit pe care l-au depus dumnealor. Multe chestiuni tehnice au fost rezolvate și suntem foarte mulțumiți de varianta propusă astăzi pentru vot, pentru că Iată, prin cooperare și compromis am reușit să creăm un cadru pentru relansarea economică a Europei. Comisia uh, dorește să mobilizeze toate economiile disponibile, să deschidă toate porțile pentru investiții, pentru cel mai larg uh, portofoliu de investitori uh, și cred că în ultimii 25 de ani uh, uh, succesul fondurilor USIT uh, a arătat deja cât de importantă este stabilitatea pentru investitori. Cred că și uh, extinderea domeniului de aplicare a eligibilității pentru fondurile de investiții pe termen lung este uh, oportună. Pentru că, iată, cu toate uh, măsurile luate până acum, IMM-urile încă se finanțează mult prea greu. Trebuie însă ca definiția companiilor, pentru companiile de investiți care investesc pe termen lung să fie Uh, bine uh, gândită și bine uh, trasată. Având în vedere că obiectivul nostru este să impulsionăm dezvoltarea economică, este clar că trebuie să urmărim cu atenție acest obiectiv. Trebuie ca toate legile noastre, evident, să fie conforme cu tratatele și cu dreptul internațional. Tocmai de aceea Comisia examinează fezabilitatea acestui proiect. Important este ca Parlamentul să adopte cu cât se poate de rapid acest text pentru ca uh, noi să putem ajuta mediul de afaceri cât se poate de repede. Eu cred că discuțiile pentru adoptarea în trialog a unei versiuni finale sunt deja eh, promițătoare și cred că în cursul eh, toamnei vom putea să finalizăm negocierile. Înțelegem problemele pe care le aveți și eh, încercăm să contribuim împreună cu dumneavoastră la soluționarea lor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Malmström. Doamna Crața încă nu a apărut în sală. Uh, dacă sunteți de acord, o să i acordăm ceva mai mult timp la sfârșitul dezbaterii și uh, astfel am uh, posibilitatea să-i dau cuvântul domnului Calfin din partea Comisiei de Bugete. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, domnule comisar. Comisia pentru Bugete consideră că această propunere legată de fondurile de investiții pe termen lung este excelentă și că ea va contribui la economia reală din Uniunea Europeană, pentru că trecem printr-o etapă în care finanțele publice sunt destul de slabe și trebuie să stimulăm uh, creșterea. În primul rând, uh, Trebuie ca statele membre să nu vină cu condiții suplimentare pentru aceste fonduri. În al doilea rând, aceste fonduri nu trebuie să participe la instrumentele derivate existente pe piață și, în al treilea rând, trebuie să se semnaleze participarea la anumite instrumente de investiții pentru a se, a se ști dacă este vorba de fonduri publice sau nu trebuie să se ia măsuri pentru neparticiparea la instrumente uh, în scopul de evitare a taxelor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Calvin. Și iar acum intervenții în numele grupurilor politice și începe doamna Luling, care este uh, prezentă până în uh, ultima zi a reuniunii și uh, din acest punct de vedere este într-o competiție cu doamna Gresle și cu alte colege. Doamna Luling, aveți cuvântul. Vă rog. <laughs> Domnule președinte, mulțumesc. Sunt încântată de propunerea Comisiei și de raportul doamnei Crața. Am înaintat și eu un mic amendament în numele grupului meu și cred că uh, Parlamentul European ar putea să susțină acest amendament. Este vorba despre uh, posibilitatea ca aceste fonduri să uh, poată la un moment dat să fie considerate și ca fonduri de investiții alternative. Este vorba despre investiții pe termen lung, dar trebuie să existe un vehicul de investiții pe termen lung pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să încurajăm și finanțarea economiei reale. Dar aceste uh, fonduri nu vor da uh, rezultatele scontate dacă nu le conferim suplețe și atractivitate și asta propun eu să facem prin amendamentul pe care l-am înaintat. Deci să existe și uh, compartimente pentru alte fonduri de investiții alternative. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că o atare posibilitate va crea o flexibilitate pentru ca să devină interesante aceste tipuri de investiții. Deci un investitor ar putea să aibă posibilitatea să își și transfere capitalul dintr-un compartiment într-un alt compartiment activ. În felul acesta există și posibilitatea unei eh, fluidizări a investitorilor. Activele, deci, să fie eh, compartimente ale fondului și eh, să existe și posibilitatea de creare a unui fond nou. În felul acesta, cred că fără să operăm modificări revoluționare, putem totuși să creăm flexibilitatea. Știți că există și directiva din 2011 uh, privind OPCVM-urile. Uh, și există articole 1, 2 și articolul 49. Aici este vorba despre o uh, supervizare din partea autorităților, dar uh, nu este neapărat um, în favoarea investitorului, mai ales articolul 49 uh, specifică de fapt că există obligația de a respecta politicile de investiție. Iar aici există și o susținere din partea președinției grecești. Deci să fim pragmatici și concreți. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Lulin. Es Mulțumesc, uh, doamna Luling. Are cuvântul domnule Hadraui, timp de 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, mai întâi vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru foarte bună colaborare pe care am avut-o cu domnia sa. Cred că pot să spun chiar și în numele grupului meu că acordul la care am ajuns până în cele din urmă este unul foarte bun uh, pentru că favorizează aceste fonduri de investiții. Uh, avem nevoie de aceste investiții urgent, avem nevoie de peste 1000 de miliarde de euro pentru a realiza obiectivele uh, UE 2020 avem nevoie de infrastructură pentru transport, pentru alte proiecte și asta uh, presupune o anumită uh, finanțare. Uh, sectorul public nu poate finanța de unul singur aceste proiecte și asta va fi o mare problemă inclusiv pentru următoarea noastră perioadă legislativă investițiile, proiectele de investiții au, s-au redus de la 70 la 34 de miliarde de euro. Uh, spre deosebire de uh, Statele Unite, unde uh, proiectele de investiții sunt dependente în proporție de 75% de creditele pentru construcție. În plus, trebuie, sunt foarte multe condiționalități de capital, de alte tipuri și IMM-urile au dificultăți de, a se, de a-și finanța activitățile. Da? Deci, uh, uh, o firmă din Grecia sau din Portugalia care merge la bancă pentru o bancă are 30-40% șanse de a obține o finanțare. În alte state membre această probabilitate este 70-80% și chiar mai mare. Deci se vede încă o dată că tocmai statele care sunt cel mai puternic lovite de criză au șansele cele mai mici pentru a se reface. Sigur, este uh, important ca și cerințele calitative, Uh, să fie îndeplinite. Investitorii instituționali uh, sunt rezervați uh, în opțiunile lor de investiții, dar dacă organizăm bine lucrurile și dacă există specificații foarte concrete, atunci eh, dacă este posibil să-ți retragi o parte din investiții înainte de termenul prevăzut, eh, cred că există stimulente suficiente pentru a se relansa situația. De asemenea, trebuie să fie definite foarte clar activele de, de, care se stabilesc pe termen uh, lung în domeniul infrastructurii, al aprovizionării durabile cu energie, trebuie să fie reglementate și uh, calculele de risc, trebuie reduse riscurile potențiale pentru ca să nu se investească acum prioritar în lucruri care oricum s-ar realiza în timp și, în plus, trebuie evitată și cupată legătura cu așa numitele paradisuri fiscale. Eh, eu cred că acest lucru a fost eh, foarte clar și răspicat eh, spus de grupul nostru. Are cuvântul acum timp de trei minute domnul Bacher, spune președintele. Ehm, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, bună seara. Propunerea aceasta este foarte importantă. Ea arată că este foarte dificil pentru uh, IMM-uri să obțină finanțare de la bănci. Eu uh, chiar am fost autorul unui raport din proprie inițiativă în care am vorbit despre aceste dificultăți ale IMM-urile și am încercat uh, să mobilizez investițiile. În timpul crizei, dificultatea pe, pe care au traversat-o băncile a avut un efect asupra întregii economii. Acum a sosit momentul să eliberăm niște fonduri pentru IMM-uri. Însă guvernele și autoritățile întâmpină probleme în eliberarea resurselor, în deblocarea acestora. Trebuie să stimulăm economia și aceasta este o cale prin care putem să o facem. E bine și pentru IMM-uri și pentru proiectele de infrastructură. S-a menționat foarte clar uh, în ce se poate investi. Am uh, menționat investitorii instituționali, profesioniști, pentru a ne asigura că e vorba de angajamente pe termen lung. Am vorbit despre tipul de infrastructură, infrastructuri care pot fi implicate, de exemplu, școli și așa mai departe. IMM-urile nu depind doar de bănci, ci și de piețele de capital. Ceea ce înseamnă că dorim să existe o diversificare a finanțării. Trebuie să ne asigurăm că și inițiativele private își au locul. Trebuie să există un bun climat de investiții pentru ca investitorii privați să găsească proiecte adecvate. Cred că legislația este foarte bună există soluții, ne asigurăm că managerii de fonduri au suficientă flexibilitate, ne asigurăm că diverse tipuri de investitori au acces la fonduri de investiții pe termen lung și din cauza, datorită acestei abordări pe termen lung, am crescut și nivelul de stabilitate. În același timp, am constatat că din cauza că am votat mai multe regulamente în ultimii ani și pentru că trebuie să asigurăm stabilitatea sectorului financiar, devine totuși mai dificil pentru investitori uneori să acționeze. Și trebuie să vedem acum cum putem face pentru a spori nivelul de încredere, pentru a încerca să creăm un climat adecvat pentru investiții și să putem stimula cu adevărat uh, investițiile. V-am uh, atenționat pentru că ați vorbit foarte repede și mie interpreții mi-au semnalat că ritmul este prea rapid. It's done. It's okay. Just one more sentence. Maybe that... O ultimă frază. Pentru următoarea comisie, cred că este foarte important uh, să se uh, aibă în vedere cum sunt, cum sunt afectați investitorii instituționali de noua legislație. Deci eu aș vrea ca următoarea comisie, următorul comisar de resort să analizeze acest aspect și să sperăm că pe viitor vom vedea și uh, creșterea economică și locurile de muncă pe care le dorim. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, colegule de Bacar. Am încercat să vă întrerup într-o uh, manieră cât mai decentă. Dar uh, sigur că și liberalii pot avea poate pretenția că sunt înțeleși pretutindeni pe continentul european. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vorbiți atât de repede. Domnul uh,

Când uh, vorbim despre fondurile europene de investiții pe termen lung, vorbim despre atingerea unor obiective de dezvoltare și relansare economică pe termen lung. În același timp, uh, oamenii sunt obișnuiți să planifice afacerile lor pe termen scurt numai că statele membre eh, obligate să formuleze obiective de perspectivă lungă, eh, tocmai din acest motiv sunt în impas, unele chiar pe marginea colapsului. Tocmai de aceea aceste fonduri vor face posibile eh, planificarea unor investiții pe termen lung. Avem nevoie de investitori, avem nevoie însă și de combaterea corupției, îmbunătățirea transparenței și politicii fiscale, pentru că doar prin aceste uh, garanții și printr-o independență a uh, mediului judiciar putem garanta și o uh, investiție pe termen lung sigură președintele. Intervenții spontane nu sunt și dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Suntem între noi aici. Desigur, îi voi transmite toate comentariile dumneavoastră comisarului Barnier. Această propunere a fost uh, mult așteptată pentru că, în uh, practică, fondurile de investiții vor da mm, mm, asigurătorilor de viață și altor clienți acces la, la finanțe. Trei tipuri de uh, active, proiecte de infrastructură care vor implica uh, investiții pe termen foarte lung, IMM-uri și uh, imobiliare, o clasă de active foarte importantă pentru fondurile de investiții. Acest lucru este vital pentru uh, consolidarea sănătății sectorului economic și un lucru care va duce la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Sperăm să putem pune la dispoziția companiilor europene acest instrument cât mai curând. După cum am spus, a făcut un prim pas, dar unul foarte important și spun că votul dumneavoastră de mâine va transmite un mesaj foarte important că ne ocupăm uh, de acest subiect și că foarte curând se va ajunge um, la un acord în uh, toamna viitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au. Mulțumim foarte mult, doamne comisar Malmström. Închid dezbaterea. Voturile are loc mâine la ora prânzului la ora 12. Sesiunea se rea mâine de la 8.30 la 11, 14 și de la 15 încolo sesiunea de după amiază. Agenda este disponibilă pe site-ul Parlamentului, așa că nu rămâne, doamnă comisar, decât eh, să vă